Dragi colegi, vă rog să uh, mă scuzați pentru întârziere, vom începe acum. Toată lumea a venit că, cu punctualitate după vacanța la voturi. vă rog pe toți să luați loc pentru a începe voturile. Avem o listă lunguță, însă avem și niște amendamente de compromis. Primul vot raportul în legătură cu reducerea spațiului societății civile în uh, țările în curs de dezvoltare. Cei care au discutat cu ambasadorii UE uh, din delegațiile din multe țări africane ne-au spus că asta e o mare problemă în Africa. Deci de aceea mă bucur că votăm un raport bun. Doamna Jimenez Beseril ne va da detalii, deci înainte de vot vă dau cuvântul. Eh, como, como, como sabe, eh, sido un informe. După cum știți, a fost un raport la care am avut multe amendamente, foarte multe persoane au fost interesate, ONG-urile. A fost o ocazie bună să demonstrăm cum Europa nu este doar un donator major în ceea ce privește dezvoltarea, ci este de asemenea o entitate care sprijină ONG-urile și ONG-uri care văd cum se reduce din ce în ce mai mult uh, spațiul pe care îl are societatea civilă. E vorba de ziariști, de activiști pentru apărarea drepturilor omului. Deci e vorba de a le trimite un semnal clar acestora. Suntem alături de ei și nu vom, primi, vom uh, permite încălcarea acestor drepturi. Am lucrat foarte bine, am avut multe amendamente de compromis și suntem cam cu toții pe aceeași lungime de undă în legătură cu majoritatea acestui uh, text. E și normal, dat fiind că e un raport care are ca scop sprijinirea societății civile. Cu toții suntem aici uh, de aceeași părere și le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru ajutor. Am lucrat uh, foarte bine cu dumnealor și le mulțumesc și celorlalți membri care au înaintat amendamente, care au dus la îmbogățirea acestui text. Și acestui text le mulțumesc membrilor secretariatului, consilierilor, asistenților, tuturor celor care m-au ajutat la elaborarea acestui raport, care iată ajunge în etapa sa finală și care va fi votat în plen cu siguranță luna octombrie. Mulțumim! Înainte de a vota, haideți să verificăm aparatura. Deci vă rog să apăsați un buton. Sper că aveți cu tot cartelele de vot. Cu gram mi-am găsit-o după vacanță, însă totuși am găsit-o, deci haideți să facem un test. S-a deschis votul. everybody... A votat toată lumea, s-a închis votul. Se pare că funcționează, 22 de cartele au fost introduse, 22 de voturi. Șal nu vă funcționează cartela. Încercați un alt aparat. Dès que je mets la carte, ça vire au rouge. <laughs> Se vede roșu imediat cum va cartela. A, e roșu imediat. În ambele aparate, la fel. Non, je, je mets avec le, le chip en bas. Cred că o introduc bine. Aș ruga pe cineva de la serviciile tehnice să se ocupe de problema asta. we will add you in until... O să luăm act de votul dumneavoastră înscris până vi se va repara aparatul. Funcționează. Funcționează. Poate că o fi cineva în sală mai inteligent ca mine care mă poate ajuta. Le este c'est la carte. Cartela nu funcționează. Deci pot să mă duc oriunde. Ca bolnavul care merge la medic și zice o... <laughs> care zice, uite domnule, apăs aici mă doare, apăs aici mă doare, păi v-ați rupt degetul de aia. În fine, o să trimitem pe cineva de la serviciu tehnic. So we're going to vote. We'll add shall in. The first is compromise. O să votăm. Compromisul 11 pentru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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica prima parte de la amendamentul 91, s-a deschis votul. Has everybody Mr. Ventas is red. Mr. Ventas. Um, everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Ok. Cea deci, de-a doua parte, 91. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 108. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins.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 Se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. 121, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, a adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 135 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, însă verificăm. 139 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 141. 140, mă scuzați, pentru. Potriva abțineri se adoptă. 141 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 148. Pentru, împotrivă, abțineri, se verificăm. 148. S-a deschis votul. Votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, uh, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abține, verificăm 32, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36 și 37 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, putem vota în bloc? De la 4 la 15? Nu. Bine, atunci separat 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, ă, verificăm. Cine pentru, împotriva abțineri, verificăm la amendamentul 7. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2.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 se adoptă. Alineatul 4 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Alineatul 5 pentru, e caduc, prima parte caducă. Votăm cea de-a doua parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 7, pentru, împotriva, ai, are două părți. Prima parte e caducă. Votăm doar cea de-a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cea de-a doua parte din alineatul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 10. Pentru, împotrivă, verificăm. Alineatul 10 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și ultimul vot. Nu. Trecem la votul de final, vot cu apel nominal. Votăm întregul raport, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate uh, foarte clară. Felicitări uh, raportoarei. Felicitări, Teresa. Vă mulțumesc foarte mult. Okay. Colleagues, we're now going to vote on... Dragi colegi, acum votăm uh, procedura bugetară. Votăm liniile bugetare și îi voi da cuvântul domnului Gerens, raportorul nostru. Mulțumesc. Două observații aș avea în legătură cu acest vot. Înainte de votul din această după-amiază, aș vrea să vă spun de ce am pus minus la anumite amendamente înaintate de colegi, deși sunt de acord cu majoritatea amendamentelor pe fond și sunt de acord cu ideile. Sumele, cred eu, pentru aceste linii bugetare depășesc cadrul financiar uh, de care dispunem și nu se indică sursa financiară. Trebuie să fim pragmatici și realiști și trebuie să respectăm uh, cadrul financiar care ne este impus. Dacă nu o facem, statele membre ne vor trage de urechi. Prin urmare, am uh, repus în text uh, sumele propuse inițial de comisie, pe care după aceea comis, Consiliul l-a distrus. După aia, din marja de la capitolul 4, am găsit sume substanțiale suplimentare pentru Agenția Umanitară deoarece era absolut necesar și am încercat aici să compensăm pentru faptul că SUA nu va mai oferi asistență pentru sănătatea reproductivă. Deci ideea e să nu ne pierdem și să ne concentrăm uh, mesajul politic uh, asupra asistenței umanitare în situația actuală cu multe provocări. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să vă înaintez două amendamente orale care nu modifică cu nimic sumele, însă textul, formularea e diferită. La 210205 cooperarea cu Afganistanul. Aș vrea să adaug și cuvântul cooperare pentru dezvoltare cu Afganistanul și la 210206 același lucru. Development Cooperation. Ca să precizăm clar că e vorba de cooperare în scopul dezvoltării și să nu facem aici trimitere la orice fel de cooperare, deoarece poate exista o cooperare complet diferită de ceea ce ține de dezvoltare. Iată, deci, observațiile mele deocamdată și vă rog, dragi colegi, să dați dovadă de înțelegere. Chiar dacă o să aveți pică pe mine, să știți că eu o țin la dumneavoastră. Vreau să lămuresc puțin lucrurile. E vorba de pagina 2, de pe lista de vot. 210205 și Cooperation in Afghanistan. Și următoarea linie cu Africa de Sud. Deci adăugăm cuvântul development. Cooperare pentru dezvoltare cu Afganistanul, respectiv Africa de Sud. Și știu că aici există și o semnificație politică. Același lucru va avea și pentru Asia Centrală și așa mai departe. De a, în asta constă amendamentul lor. Oricum, când vom ajunge acolo, vă vom mai spune, să vreau să mai explic o dată, pentru ca toți colegii să înțeleagă bine despre ce este vorba. Dragi colegi, după acest vot vom avea o discuție cu privire la rezoluția pe care o vom modifica ulterior. Însă deocamdată votăm liniile bugetare. Vom avea o dezbatere generală despre buget după acest punct. Deci după ce vom fi votat liniile bugetare, deci atunci vom discuta aspectele politice la punctul 10 de pe ordinea, 11 de pe ordinea de zi. Acum deci avem punctul 10, voturile. Și fiecare linie vom lăsa de fapt uh, numărul de la amendamentele DV. DV 5904. Deci luăm uh, unul câte unul. 5904. Coloana a doua. Amendamentul cu acest număr. Deci vom folosi numărul de, abonament, de amendament. 5904 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul 5899 898 in favor. 5898 pentru împotrivă abțineri se respinge. 5852 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5851 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5850 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5853 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5854 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5902 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5855 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5901 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5900 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5857 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. La 5857 am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul al 1 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul al 1, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Următorul amendament este 5858. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, 5861 cu tot cu amendamentul oral al, lui, al domnului Görens. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5891, la fel cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5865 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, am deschis votul. A votat toată lumea? Nu. Acum da, am închis votul. La 5865 verificăm, da? Bun, am închis votul. Bun, începem de la început. Am anulat ultimul vot, începem din nou. Deci la 5865 vot cu apel nominal, spune președinta. Îmi cer scuze, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 5909 pentru împotrivă. N-a ridicat nimeni, n-a dat nici niciun semn de aici. 5909, deci pentru împotrivă. Verificăm la 5909. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se respinge. 5860 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă la limită. 5896 pentru împotrivă abțineri se respinge. 5907 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament oral 2 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci trecem la 5908 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 5908 al domnului Corao. Am deschis votul. Am închis votul. Dacă a votat toată lumea, am închis și se respinge. 5863 pentru. Împotrivă abținere, se adoptă. 5894 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 6, pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul al 3 pentru. Vreți să verificăm la ultimul? 5906. Despre cel anterior întrebați. Suntem la pagina 2. Tocmai am votat 5906, amendamentul domnului Corao, care a fost respins. Vă rog, întrebați pe colegi unde am ajuns. Suntem în josul paginii 2, la versiunea în limba engleză a voturilor. Acum suntem la amendamentul oral 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. 5889. Pagina 3. Deci 5889 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. 5866 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5895 pentru. Împotri pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 5886 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5870 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5867 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5885 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5869 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5871 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5872 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5882 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm la 5882. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 5883 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5884 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5, 8, 7, 5 se adoptă. 5, 8, 7, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5, 8, 9, 0. Atunci, da, e caduc. 5, 8, 9, 7 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 5881 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5878 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 5879 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 5903 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm la 5903. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 5880 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5892 pentru. Împotrivă. A, nu prea ridicați mâna. Haideți mai încercați o dată. Deci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5873 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5874 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptă. 5905 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci 5905, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. E la egalitate, deci se respinge. 5877 pentru, împotrivă, verificăm, am deschis votul, a votat toată lumea, am închis votul și se adoptă. Și gata, nu facem vot final, deci am încheiat cu acest punct și cu voturile pe azi. Așa că vom trece la punctul 11. Bugetul general. Raportor este domnul Gheorenț. O să vă dau vreo două minute pentru că am încheiat cu voturile. Deci nu este vot final. Am terminat voturile, stimați colegi. Eu trebuie să plec înapoi în Regatul Unit, deci o să-i las domnului vicepreședinte uh, scaunul meu, îl voi lăsa pe el să prezideze. Doresc să vă amintesc că mâine avem o audiere, mâine dimineață, ajutor pentru comerț, uh, o reuniune comună cu INTA, sper că veniți. Dacă vă răsiți sala, vă rog să o faceți în liniște ca să putem să predăm președinția și apoi domnul raportor se poate exprima liniștit. Okay. Dear colleagues, let's... Uh... Stimați colegi, haideți să continuăm. În primul rând, aș dori să vă spun că acum o oră mi s-a spus că trebuie să prezidez eu partea aceasta a ședinței, deci nu m-am pregătit în mod deosebit, că n-am avut timp. Din fericire, am niște note ale președintelui foarte bune, făcute de secretariat și pe baza lor cred că mă pot descurca. Stimați colegi, tocmai am votat amendamentele cu privire la cifrele și uh, remarcele din proiectul de buget pentru 2018, adică amendamentele noastre la poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget, care este oarecum diferită față de proiect în sine. Justificările la uh, amendamentele noastre comunică, de fapt, Comitetului pentru Comisiei pentru Bugete și celorlalte comisii de ce ar trebui să uh, ne sprijine atunci când formulează poziția Parlamentului. Comisia noastră va adopta un aviz uh, cu privire la bugetul pe 2018 care va alimenta rezoluția de la bugete. Raportor este Charles, Charles Görans și el a pregătit un proiect de aviz. Te rugăm frumos să ne faci o prezentare. Mulțumesc. Este greu de rezumat ce am scris deja în aviz, pentru că deja a fost foarte succint. Insist pe câteva puncte, cele mai importante după mine. Cred că am fost foarte inspirați să nu renunțăm la revendicările noastre, uh, referitoare la uh, procentul uh, care să fie dedicat dezvoltării. Am zis că trebuie să avem o metodă pentru că obiectivul a fost reînnoit uh, de nenumărate ori, deci trebuie să ne gândim ce metodă vom folosi. Aceasta nu există, deci trebuie să inventăm una și trebuie să ne punem de acord cu Consiliul și cu Comisia pentru a face astfel încât acest obiectiv să um, fie alimentat și de uh, spusele Parlamentului. Revin asupra acestui fapt, pentru că în cadrul trilogului n-am aflat mare lucru cu privire la felul în care Consiliul și Comisia înțeleg aceste fapte. Obiectivul a fost recunoscut, însă atunci când e vorba de aprofundare și de precizie, uh, ne pierdem. Apoi, crizele umanitare. Sunt din ce în ce mai multe, pe unele le cunoaștem, pe altele mai puțin, altele sunt uitate, dar cu toate acestea ele continuă Uh, să pună în pericol mulți oameni uh, care trăiesc în diferite colțuri alte ale planetei și nu putem să rămânem indiferenți la acest lucru. În al treilea rând, contextul internațional în materie de uh, ajutor umanitar uh, s-a schimbat, mă refer mai ales la regula călușului impusă de președintele Trump, uh, În propunerea de buget, noi facem apel la o dublare a efortului pentru a um, uh, dedica acești, pentru a aloca acești bani uh, sănătății reproducătoare, care uh, nu mai este asigurată de ajutoarele din partea Statelor Unite. În al patrulea rând, am repet, repet acum ce am mai spus, mai ales în ceea ce privește consensul european de dezvoltare, din uh, umilul meu punct de vedere, politica migrator migratorie nu este o politică europeană, nici pe departe. Și, sincer, nici nu înțeleg cum uh, vor statele membre, pe de o parte, să uh, fie finanțat totul din uh, bugetele naționale și uh, nu, nu lasă niciun rol comisiei. Cred că este foarte clar, uh, trebuie să fie foarte clar ce este finanțat din bugetul național și ce este de competență națională și ce este de competența Comisiei și deci va finanța, fi finanțat din bugetul european. Și trebuie să prezentăm acest lucru uh, și statelor membre, în mod clar. În cele din urmă, insist iar pe nevoia de claritate în ceea ce privește alocarea fondurilor înscrisă în rubrica 4, atunci când este vorba despre uh, rubricile legate de dezvoltare, nu putem să finanțăm altceva în afară de dezvoltare. Dacă am fi adoptat o definiție clară împreună cu celelalte instituții cu privire la ce înseamnă politica de dezvoltare, am fi putut să o includem în uh, liniile de credit uh, și actele aferente. Deci nu ar fi existat atâtea dubii cu privire la uh, ținta banilor. Aceasta este remarca mea finală și prezentarea mea a fost la fel de subcintă ca și avizul pe care vi l-am supus atenției. Mulțumesc! Mulțumim! Acum intervențiile din partea raportorilor din umbră. Domnul Rubic. În primul rând doresc să-i mulțumesc sincer colegului Görens, fiindcă bugetul pentru dezvoltare pentru Uniunea Europeană, bineînțeles, are o semnătate majoră pentru Uniunea Europeană și după cum am văzut în ultimii ani, prioritățile s-au modificat foarte puternic, de aceea a apărut și ideea ca în politica de dezvoltare să fixăm noi puncte cheie, ceea ce este foarte corect în opinia mea. Politica de dezvoltare nu poate fi privită independent față de migrație. Tocmai uh, prin faptul că acolo unde apar războaie, apar și importante probleme cu apărarea drepturilor omului. Deci, țările care trăiesc în conflict sunt țări pentru care ajutorul pentru dezvoltare este foarte important. Când discutăm însă despre migrație, e, voie și, e nevoie să vedem și cum se desfășoară aceasta, cum arată controlul la frontieră, cum este organizat din punct de vedere juridic, și ce se întâmplă cu acordurile de returnare. Odată semnate, ele trebuie să fie respectate. Deci, sunt țări care cooperează bine cu noi. Ele să primească mai mult. În cazul în care cooperarea între UE și anumite state funcționează foarte bine, atunci sumele trebuie să fie extinse în mod corespunzător. Și apoi mai sunt și acele țări care nu cooperează cu Uniunea Europeană și care, din potrivă, se află în conflict cu noi și au guverne în care nu putem avea încredere, acolo să tăiem mijloacele. Deci să sporim uh, intervenția acolo unde merge bine și să o tăiem unde nu merge, mai, nu merge la fel de bine. E și un stimulent pentru ca guvernele să lucreze mai bine cu noi. În al doilea rând, un element problematic. Faptul că președintele Trump se retrage dintr-un angajament de finanțare, iar noi preluăm fără niciun comentariu mijloacele pe care nu le mai alocă Trump, mai ales în ceea ce privește regula călușului global. Vedem cum uh, Trump vrea să se retragă și ne lasă pe noi să plătim factura. Nu se poate așa ceva ca până la urmă contribuabilul european să plătească ceea ce nu onorează președintele Trump. Per total, E important să vedem care sunt domeniile în care noi ne-am descurcat foarte bine în Europa. Politica energetică, uh, punerea la dispoziția oamenilor de apă curată. Dacă e să analizăm câte persoane mor din cauza că în spitale nu există apă curată, automat ne dăm seama cât de grave sunt problemele. Trebuie să ajutăm, în primul rând, IMM-urile să devină autonome. Am văzut cum uh, în ultima perioadă lumea s-a axat foarte mult pe consum și nu pe pregătirea din punct de vedere productiv a tinerilor. Și, și aici pot fi corectate anumite probleme. Per total, cred că vom găsi o soluție foarte bună împreună cu domnul Görens, căruia îi mulțumesc de pe acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Vincent Beillon. Mulțumesc și eu colegului Charles Görens pentru munca sa nu există niciun conflict între noi cu privire la orientarea avizului, mai ales în ceea ce privește prima orientare uh, referitoare la țările care au venit urmedii ca să nu mai primească uh, asistență, pentru că trebuie să ne concentrăm pe țările care au cea mai mare nevoie. În ceea ce privește Africa de Sud, cred că putem remedia puțin lucrurile și trebuie să fim puțin mai rezonabili în scăderea creditului, creditelor, mai ales că au avut dificultăți. Referitor la aliniatele 2 și 3, dezvoltarea umană, ajutorul umanitar, ă, aici suntem de acord, mai ales în ceea ce privește regula călușului. Aș dori totuși să aduc câteva precizări și avem nevoie și de câteva clarificări. Da, obiectivul este eradicarea sărăciei pe termen lung. Din acest punct, nu trebuie să finanțăm uh, politica de imigrație um, din fondurile de uh, dezvoltare. Și putem adăuga aici și politica de securitate. Uh, din câte am văzut, uh, Politici, politica externă favorizată de statele europene înregistrează anumite tendințe, este chiar și uh, cazul țării mele, adică a uh, de a scădea costurile um, cu privire la ajutorul pentru dezvoltare pentru a finanța uh, partea de securitate. Deci, cred că trebuie să fim foarte clar, pentru că asta va elimina conflictele politice și um, va fi doar de ajutor pe viitor. Aș dori să clarificăm alineatul 4. Nu este doar o chestiune de filozofie uh, aici. Uh, există o politică de imigrație care trebuie să. Uh, o parte din politica de imigrație care trebuie să facă obiectul politicilor europene, pentru că avem și agenții în domeniu. Nu mi se pare că am face mare progres, mari progrese pentru Uniunea Europeană dacă am renaționalizat politica de imigrație. Deci cred că trebuie formularea mai precisă aici. Vă amintim poziția noastră cu privire la instrumentul de uh, co- contribuție la stabilitate și pace, care nu trebuie să se confunde cu cel pentru uh, cooperare pentru dezvoltare. Trebuie de asemenea să ne gândim foarte bine ce se va întâmpla după Brexit. Ar fi bine să includem și un paragraf uh, cu privire la fondul fiduciar, pe care domnul Gărâns l-a invocat de mai multe ori și trebuie subliniat și rolul Parlamentului aici. Ne bucură foarte mult uh, filozofia din spatele avizului dar poate anumite puncte ar putea să fie puțin mai clare și mai uh, categorice. Ok, thank you. Bine, mulțumesc. Heidi Hautala. Mulțumesc. E important ca mesajul din această comisie către bugete să fie clar, fără echivoc și să se axeze pe lucrurile esențiale. Cele șase puncte identificate de domnul raportor sunt excelente. Nu cred că trebuie să corectăm mesajul. Poate putem reformula pe aici, pe acolo, dar riscul este să denaturăm mesajul. Ce aș adăuga el este ceea ce a spus domnul Peion. Cu utilizare, utilizarea cu tendința de a crea noi și noi fonduri. Azi dimineața am avut acea discuție lungă cu Comisia despre fondul fiduciar pentru Africa. Mulți n-am fost mulțumiți de ceea ce am auzit, inclusiv de faptul că statele membre nici măcar n-au contribuit. Și asta se face uh, pe spuza uh, rolului de control ce ar trebui să ne revină nouă. Este așadar foarte important să spunem că asistența pentru dezvoltare e un proces cu bătaie lungă, iar bugetul trebuie să fie menținut cel puțin la nivelul prevăzut în CFM. Apoi, în al doilea rând, este important să subliniem, ca și la punctul 2, că nevoile umanitare fără precedent trebuie să fie acoperite. Iar în ceea ce privește Global Gag Rule, ar fi trist dacă aici uh, se vehiculează mesaje cum că nu trebuie să compensăm dacă Trump se retrage de undeva um, și să intrăm în joc cu banii contribuabilului. Am, m-am bucurat să văd că în țările de jos, de exemplu, s-a inaugurat campania și Decides. Este important pentru sănătatea și siguranța femeilor de pe această planetă și E foarte trist ce s-a întâmplat uh, acum cu administrația Trump. E de fapt mult mai rău față de uh, ce a fost sub Bush cu Mexico City Policy, cum se numea atunci. Deci, să apărăm obiectivul de dezvoltare al acestor fonduri, iar de aceea punctul 5 este foarte important. Doresc să vă informez că suntem câțiva care am vrea să adunăm 76 de semnături ca să votăm la plenară acest uh, amendament nefericit la stabilitate și pace, adoptat de către AFET cu sprijinul majorității acestei comisii. Să spunem foarte clar că noi nu acceptăm așa ceva. Nu în ultimul rând, la fel de important este să spunem că Uniunea Europeană s-a uh, a angajat uh, pentru alocarea 0,7% și știți că s-a, s-a votat uh, împotriva consensului. Au fost patru comisii. Mulțumesc, Heidi. Dacă sunt alții care doresc să intervină, nu e cazul. Mm, comisia Iana Ladislav de la DEFCO dorește să intervină? Vă rog. Comisia dorește să mulțumească membrilor Parlamentului European pentru sprijinul față de menținerea bugetului uh, de cooperare pentru dezvoltare. Cam atât. A fost foarte clar, spune președintele. O poziție foarte clară. Și de la SEAE? Mehdi Hussein? Doriți să interveniți? Nu avem multe de adăugat, suntem de acord cu comisia și sprijinim bugetul. Foarte bine, mulțumesc. Charles Görens. În rezumat? Unanimitatea... Atâta unanimitate mi se pare deja suspect. Sunt îngrijorat. Nici nu cred că am cerut destul, dacă stau să mă gândesc bine. Glumesc. Voi răspunde pe scurt uh, observațiilor colegilor. Domnul Rubic. În ceea ce privește felul în care, practic, înlocuim parțial uh, finanțarea lacunară din cauza retragerii americanilor, mă refer aici la regula călușului, aș avea o precizare. Gândiți-vă că sunteți un ONG care lucrează într-o zonă de conflict și la care se face apel fiind vorba despre un ONG de medici, uh, să ajute o femeie care, o, care are o problemă foarte gravă de, vi, de viață sau de moarte dacă nu îi se întrerupe sarcina. Dacă medicii aceia trebuie să o ajute pe această persoană care chiar este într-o situație oribilă, acest ONG riscă să nu mai primească finanțare din partea Statelor Unite Deci ce vreau eu să fac cu această propunere este să opresc asemenea șantaje. Nu putem să, rămâne, să rămânem indiferenți la soarta acestor persoane. Dacă noi nu ajutăm aceste femei, cine o va face? Este o abordare paralelă, asemănătoare cu cea pe care am adoptat-o deja acum vreo 12 ani, pe vremea lui George W. Bush, când el a pus capăt um, finanțărilor pentru servicii reproducătoare, pe motiv că fondul acela al Națiunilor Unite în, um, încuraja avorturile, în, sau era folosit în China pentru a uh, încuraja av- avorturile în numele politicii demografice din această țară nimic mai fals de atât. Dar acesta a fost argumentul pe care și-a bazat uh, America refuzul de a finanța una dintre agențiile ONU. O agenție care este în cea mai mare măsură să ajute oamenii aflați la ananghie. Deci, uh, cred că am uh, adus destule, destule precizări. Nu cred că este vorba despre Um, o înlocuire aici, dar situația la care s-a ajuns este de nesuportat din cauza lipsei de finanțare din, din partea unei țări mari. Domnul Peian uh, și colegul nostru, domnul Rubich, au dreptate atunci când spun că trebuie să fie extinsă dezbaterea în materie de imigrație. Există, într-adevăr, materii în care există competență europeană, însă anumite state membre dau uh, dovadă de lipsă de solidaritate. I-am lăsat pe italieni singuri sau pe greci sau pe uh, germani și țările se plâng tot timpul, statele membre se plâng tot timpul că nu este solidaritate, păi tocmai pentru că nu este. Și eu tocmai asta vreau să fac, să uh, Uh, facem statele membre să dea dovadă de solidaritate prin contribuții bugetare la nivel european și, de asemenea, dorim o reacție comună um, de a ajuta statele membre care adesea nu mai suportă constrângerile bugetare din țările lor. Um, și nu mai pot să ajute uh, țările, uh, persoanele care ajung în țările lor. Asta este singura precizare pe care o aveam. Aici, statele membre sunt de vină pentru că ele refuză să dea dovadă de solidaritate. Sunt de acord cu observațiile doamnei Hapela și cred că am răspuns în esență la întrebări și suntem de acord în mare. Aș propune să discutăm despre migrație la o dezbatere ulterioară. Pe mine mă îngrijorează un lucru și cred că nu doar pe mine, ci pe aproape toți parlamentarii care au asistat la trilogul cu privire la Consensul European pentru Dezvoltare. Uh, Politica de ajutor pentru dezvoltare este cumva oala, butoiul cu slănină în care se bagă toată lumea, dacă nu sunt bani pentru migrație, dacă nu sunt bani pentru emanciparea uh, țărilor din Africa pentru securizare, dacă nu sunt bani pentru securitate, ne ducem la fondul pentru dezvoltare și luăm de acolo. Deci, Mm, trebuie să împiedicăm acest lucru. Trebuie să fim foarte atenți. Și domnul Rubic a făcut o observație pe care trebuie să o aprofundăm. referitor la condiționalitățile pe care le impunem țărilor beneficiare. Trebuie să dăm mai mult țărilor care ascultă Comisia în materie de returnare? a refugiaților. Eu sunt uh, uh, sceptic aici. Pentru că țările cele mai sărace vor avea de suferit și nu sunt ele uh, responsabile pentru ce se întâmplă. Și ele au cel mai mult de suferit în, în urma valurilor de migrație. Or, aceasta este o dezbatere pe care nu o putem purta astăzi. Eu aș propune să o discutăm în detaliu cu altă ocazie. Oricum, trebuia să precizăm cu toții aceste idei. Sunt de acord. Mulțumesc. Deadline for... Mulțumesc. Termenul pentru amendamente. 5 septembrie la ora prânzului, urmând să votăm pe 25 septembrie. Deci am închis și acest subiect și trecem mai departe la punctul 12 de pe ordinea de zi, care... Aici e vorba de un uh, dosar ceva mai complicat, e vorba de versiunea reformată în ceea ce privește utilizarea energiilor din resurse regenerabile și o să parcurg uh, cu atenție ce ne-a scris secretariatul în comunicările președintelui. E vorba de aplicarea directivei doar în Uniunea Europeană promovarea energiilor regenerabile, având însă un impact și asupra țărilor în curs de dezvoltare. E vorba de efecte cu privire la producția de biocombustibil care pot să vină um, cumva pe spuza uh, siguranței alimentare. Acestea fiind consecințe posibile. Coordonatorii noștri au decis să facem un aviz cu Comisia pentru Industrie. Mai sunt și alte comitii, comisii implicate, cum ar fi asocierea Comisiei de Mediu în ceea ce privește domeniul ce ține strict de ENVI. E vorba de biocombustibili care tind să fie problematici din punctul de vedere al uh, dezvoltării. Raportorul nostru este domnul Marcelesi, care a pregătit un proiect de raport cu multe amendamente pentru propunerea comisiei și asta din două motive diferite. Atunci, iată despre ce este vorba în amendamente. Deci avem amendamente fiindcă uh, în versiunea reformată dreptul Parlamentului de a depune amendamente este limitat la acele părți din text care includ schimbări materiale. Apoi, al doilea motiv este că amendamentele noastre pe cale obișnuită vor fi votate de comisia competentă pe fond, și aici e vorba de ITRE, dar acea comisie nu va vota amendamentele legate de acele părți în propunere pentru care are competență exclusivă o altă comisie, cum ar fi ENVI. Iar domnul Marcelesi, domnule Marcelesi, acum doresc să vă dau cuvântul pentru prezentarea avizului, sperând să faceți un comentariu și în ceea ce privește chestiunea admisibilității. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Vă dau cuvântul, domnule Marcelesi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, iată, trebuie să revizim această directivă cu privire la energiile regenerabile și din perspectiva noastră de dezvoltare, punctul de până trebuie să fie clar. Politicile climatice și energetice din UE trebuie să respecte trei lucruri. În primul rând, acordurile de la Paris, obiectivul de a nu depăși un grad și jumătate de creșterea temperaturii în secolul ăsta, trebuie, în al doilea rând, să fim coerenți față de politicile de dezvoltare și, în al treilea rând, și este coerentă față de obiectivele de dezvoltare durabilă. Și pentru asta e nevoie de un sistem, sistem energetic și climatic european bazat pe trei piloni. În primul rând, eficiență, uh, suveranitate și, în al treilea rând, să se acopere nevoile din energia regenerabilă în procent de 100% cel uh, mai târziu în 2050. Nu putem provoca emisii directe sau indirecte în țările în curs de dezvoltare pentru politica noastră energetică. Și în același timp nu trebuie să contravenim sănătății solurilor în țările sărăcite și ați făcut foarte bine că ați spus că biocombustibilii sunt problematici. Nu putem să hrănim mașinile europene uh, luând de la gura oamenilor ce trăiesc în emisfera sudică. Deci trebuie să ne gândim din nou la politica energetică din țările europene și în același timp să vedem care sunt relațiile noastre cu țările din sud. Și dacă e vorba de agrocombustibili, să respectăm și accesul la pământuri ale populațiilor locale și indigene și să nu uităm că drepturile acestora de a avea acces la pământ sunt niște drepturi fundamentale ce țin de drepturile omului. Biocombustibilii au, avut un efect negativ în ultimii ani în țările în curs de dezvoltare. Biocombustibilii, de asemenea, au o pondere redusă în mixul energetic și de aceea, în aviz, eu prezint o viziune care să-i permită Uniunii Europene să fie în avangarda politicii climatice europene pentru a respecta astfel acordurile de la Paris, dar și pentru a respecta obiectivele de dezvoltare durabilă uh, și să dăm dovadă de coerență față de politicile noastre de dezvoltare durabilă. Doar așa putem fi în avangardă și doar așa putem prezenta acest model energetic, uh, negocierile climatice, dar știm că foarte multe țări sunt cu ochii pe Uniunea Europeană la aceste summituri internaționale. De aceea eu prezint mai multe propuneri, cum ar fi noi, Verzi și eu ca raportor de aviz, credem că trebuie să fim mai ambițioși. Comisia Europeană, din nefericire, vine cu procentul de 27% energie regenerabile din mix până în 2020. Dacă vrem să respectăm acordul la Paris, e nevoie de un procent de 45% până 2030 cu niște obiective naționale obligatorii. Al doilea lucru, eliminarea treptată a biocombustibililor până în 2030. Asta înseamnă că nu vrem să existe uh, concurență între biocombustibili și culturile pentru furaje sau pentru hrană umană. Deci nu mai trebuie subvenționați biocombustibilii și pentru 2030 trebuie să avem un 0,3% de biocombustibile în transporturi. De asemenea, în acest cadru de coerență europeană, trebuie să ne asigurăm că se respectă ierarhia deșeurilor și principiul folosirii deșeurilor în cascadă. Asta înseamnă că trebuie consolidate garanțiile pentru ca noile bioenergie, deci nu doar biocombustibili, ci noile bioenergie, de generația nouă, să poată reduce într-adevăr emisiile de gaze cu efect de seră. Și de asemenea trebuie să avem criterii solidi, solide de biodiversitate în ceea ce este deșeurile și rezidurile. În al treilea rând, trebuie contabilizate emisiile indirecte care se datorează modificării utilizării terenurilor în, țărilor, în țările din Sud. De exemplu, dacă un teren nu mai este folosit pentru agricultură, ci pentru folosirea de biocombustibil. De asemenea, criteriile de durabilitate trebuie introduse și trebuie să țină cont de diferitele tipologii ale terenurilor, să țină cont de drepturile populațiilor locale și ale populațiilor autohtone. Aici facem trimitere la Convenția 169 a Uh, Organizației Internaționale a Muncii sau la manualele FAO cu privire la utilizarea terenurilor. Și în ultimul rând, Europa nu poate să importe energii regenerabile din zone aflate în conflict. Deci energia regenerabilă poate fi importat, importată doar din acele zone care respectă dreptul internațional și legislația europeană. Și referitor la întrebarea dumneavoastră, dacă anumite amendamente nu pot fi acceptate. Noi revizuim acum uh, trei texturi cu echipa noastră pentru a fi siguri că se respectă exclusivitatea Comisiei ENVI sau alte comisii. Să fim siguri că pot fi acceptate toate amendamentele, deoarece ne dorim ca ITRE și ENVI să aibă un aviz bine uh, documentat pentru completarea raportului definitiv, care, după cum știm, e în ITRE, la ITRE. Mulțumesc. Venta Domnul Vental, următor raportor din umbră, va vorbi în numele domnului Hayes. Da, colegul nostru nu poate fi astăzi aici, dar iată ce comentarii mi-a transmis. Raportorul cere un obiectiv obligatoriu de 45%, eh, citând obiectivul de 2 grade Celsius din eh, acordul de la Paris. Eh, deci, o diferență mare față de obiectivul de 27%. Putem să dezbatem acest lucru, dar ideea este că do- obiectivul de 27 la lucru este consecvent față de obiectivul general al Uniunii Europene de 40% reduceri până în 2030, comparativ cu, anul, cu nivelul din 2005. Prin urmare, există consecvență și cu acordul de la Paris. 45% este un obiectiv mult prea ridicat, cu costuri uh, mult prea mari pentru consumator, pentru că el va suporta factura finală. În plus, se vrea reglementarea um, biomasei și eliminarea acesteia, aceasta fiind o importantă sursă de energie. Acest obiectiv este complet de neatins. Avem nevoie de uh, un obiectiv mai realist, eficient ca și costuri, undeva aproape de 27-30%. Grupul nostru nu este pentru propunerea raportorului de a reintroduce obiective obligatorii naționale. Ar trebui să ne bazăm pe uh, um, reglementare la nivel de guvernanță, pentru că acolo să fie trasată direcția în cel mai uh, eficient uh, mod uh, la capitolul costuri. Noi suntem de acord cu um, Um, ceea ce se stipulează cu privire la recoltele utilizate pentru biocombustibil, dar nu suntem de acord cu reducerile până în 2030 și cu poziția raportorului de a avea un phasing out pentru biocombustibil complet până în 2030. Se întâmplă asta din cauza că Um, mai ales că s-a discutat trei ani de zile pe acest subiect și dacă schimbăm acest element acum, aducem incertitudine în domeniul industrial într-un moment în care, de fapt, noi încercăm să oferim stimulente pentru biocombustibilii avansați. De asemenea, plafonarea trebuie să servească rolul pentru care a fost creată. N-ar trebui să uh, tratăm toți biocombustibilii la fel. Sunt biocombustibili care Um, contribuie la reducerea emisiilor, care sunt o alternativă la combustibilii um, uh, tradiționali și care sunt uh, obținuți uh, în conformitate cu ecocondiționalitățile. Acești biocombustibili n-ar trebui să facă obiectul reducerilor. Iar în ceea ce privește biomasa, aceasta va avea un rol important de jucat în ceea ce privește sporirea cotei de energie regenerabile în mixul energetic. Din acest motiv, propunerea Comisiei de a asigura durabilitatea producției este un lucru salutar. Poate că e loc de mai bine în propunere pentru a reduce povara administrativă și pentru a spori simplificarea. Ar trebui să facem tot posibilul pentru ca sistemul de durabilitate să fie unul paneuropean și să înlăturăm normele și prevederile care uh, fac ca statele membre să acționeze în plan individual, sporind costurile și tevatura administrativă. Mulțumesc! Mulțumim. Comentarii din partea taberei socialiste? Nu e cazul. Alte comentarii din partea altor grupuri? Par să fiu eu raportor pentru ALDE și vreau să fac un comentariu. Însă, din păcate, am fost în vacanță de vară și nu am reușit să studiez uh, în profunzime acest dosar. Am aflat că și rolul nostru cu privire la acest aviz e destul de redus. Trebuie să ne concentrăm pe țările cu de dezvoltare, iar Envi va primi practic partea leului în ceea ce privește acest domeniu cu privire la care trebuie să ne dăm noi avizul. Însă ceea ce spunea domnul Venta mm, mi se pare logic, însă trebuie și eu să cunosc mult mai bine acest subiect pentru a vă spune care este poziția mea. Mai avem timp până pe 6 decembrie, termenul pentru amendamente. Votul va avea loc pe 10 octombrie. Problema legată de admisibilitate e o greutate în plus și mă bucur să aud că raportorul va verifica și, a parte, așa această parte a problemei. Giulio Volp este aici, prezent din partea Comisiei Europene. Doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Stipați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru prezentare, domnule raportor. Comisia e de acord, politica de mediu e un element de bază al proiectului Uniunii Energetice și ce privește combaterea schimbării climatice și trebuie să există o coerență de plină cu alte obiective ale politicii noastre și acesta este și scopul propunerii Comisiei. De asemenea, ne dorim ca Uniunea Europeană să devină un lider mondial în ceea ce privește energiile regenerabile și datorită dezvoltării acestor surse de energie, acum avem tehnologii rentabile și um, disponibile din punct de vedere financiar și în țările în curs de dezvoltare. Referitor la amendamentele raportorului, spuneam că noi ne dorim uh, acel procent de 27% energii regenerabile din mix până în 2030. Noi credem că proiectul de aviz penalizează foarte mult aceste surse de energie din biomasă și ne întrebăm dacă e rentabil să avem aici un obiectiv mai ridicat de pondere a energiilor regenerabile în mix, așa cum propune raportorul. Mai mult, rolul combustibilor convenționali, biocombustibilor convenționali de prima generație și faptul că trebuie decarbonizat sectorul transporturilor. De mai multe ori, în analizele sale, Comisia a recunoscut că biocombustibilii convenționale au un rol limitat. Au fost tranziția și sunt tranziția către niște biocombustibili mai avansați de care e nevoie pentru a decarboniza sectorul energetic, mai ales cel al transporturilor. Propunerea noastră e pragmatică și încercăm să promovăm inovarea în sectorul transporturilor. Ne bazăm ne bazăm pe directiva ILUC și știm și trebuie să ne asigurăm că se va înlocui treptat biocombustibilul convențional de prima generație cu biocombustibil avansat, care propune mai, care nu are prezintă riscuri atât de mari pe lucru. Deci vrem să aducem acești combustibili convenționali de prima generație în, la nivelul de dinainte de 2008 pentru a limita sau reduce, practic, uh, impactul. Ne îngrijorează faptul că raportorul dorește obligativitatea acestor uh, obiective la nivel național a combustibililor uh, avansați. nu se va investi pe scară largă aici fără să facem asta. Acum referitor la ILUC. Am făcut studii de modelaj și trebuie să vă spunem că dacă reducem ponderea uh, biocarburanților, vom uh, reduce aici riscul de iluc. În ceea ce privește alte aspecte și faptul că e greu să estimăm acești factori, metodologia noastră cu privire la gazele de efect de seră încearcă să uh, vadă cum pot fi abordate efectele indirecte și anume o limitare a biocombustibilor convenționali. Și în ultimul rând, Comisia prin această directivă a propus să consolideze cadrul de durabilitate pentru bioenergie. Recunoaștem rolul important pe care îl joacă bioenergia, însă și riscurile pe care aceasta le aduce. Vrem să acoperim aici și biomasa și propunem criterii suplimentare pentru biomasa din uh, silvicultură. Amendamentele propuse pentru consolidarea criteriilor sociale ar redeschide o discuție care a avut loc deja în 2009 cu adoptarea primei directive, când s-a spus că, într-adevăr, sunt importante aspectele sociale, încă trebuie făcută o monitorizare la nivel social. Comisia și statele membre trebuie să monitorizeze impactul um, dezvoltării biocombustibilor, atât în UE cât și în țările cu de dezvoltare. Vă mulțumim, mulțumim. Domnule Marțelezi, vreți să reveniți? cu comentarii. Uh, da, rapid, dar ce îmi închipui că vom intra în detalii după aceea cu colegii pentru a încerca să găsim o poziție comună. În primul rând, îi reamintesc colegului de la PPE că un uh, angajament de 27% nu prea e ambițios, mai ales dacă ne gândim la ce s-a întâmplat la cea de-a 21-a conferința părților și acordurile de la Paris. La Paris am spus că dacă avem un acord global ambițios, Uniunea Europeană își va spori nivelul de ambiție. Și asta nu s-a întâmplat. Deci obiectivul de 27% e obiectivul pre-Paris. De aceea credem că acum trebuie să dăm dovadă de ambiție, dincolo de ce s-a stabilit la Paris. Și 45% credem noi că ar fi obiectivul care ar oglindi această ambiție. Bineînțeles, există multe rapoarte. Cu Comisia Europeană avem uh, rapoarte comune, studii legătură cu impactul biocombustibililor asupra ecologiei, asupra societăților și e clar că trebuie să evităm să folosim biocombustibili când aceștia intră în concurență cu utilizarea alimentară pentru oameni sau pentru animale sau pentru furaje. Obiectivul de 3,8 nu e suficient de ambițios, deoarece practic am atins acest obiectiv, deci nu mai avem mult. Deci pentru anul 2030 am putea face mult mai multe, mai ales văzând că am luat-o pe un drum foarte bun. Deci e un, plas, un pas în plus la înălțimea obiectivelor din acordurile de la Paris de dezvoltare durabilă și pentru a încuraja dezvoltarea. Trebuie să insistăm din nou asupra criteriilor sociale, deoarece vedem clar că realitatea în țările din Sud, în țările sărăcite, uh, e alta. Cei care colaborăm cu aceste țări, vedem că există o dinamică din ce în ce mai uh, gravă de uh, acapararea terenurilor, de exemplu. Și aici intră în joc biocombustibilii, printre altele. Deci de aceea va trebui să revenim asupra acestui aspect și noi suntem cei mai potriviți să o facem. Și e important să există coerență economică, ecologică și socială. Și în ultimul rând, vorbim mult despre costuri. Da, totul are un preț, însă prețul de a nu face nimic acum e să plătești mult mai mult peste 10-15 ani. Deci eu aș prefera să plătesc mai mult acum pentru ca generația viitoare, copiii noștri să nu fie nevoiți să plătească mult mai mult. Acum eu cred că dacă vrei să fii realist, trebuie să fii mai ambițios și să nu avem în continuare aceeași atitudine ca înainte de acordurile de la Paris. Mulțumesc. Am menționat deja că termenul pentru amendamente um, care va fi termenul pentru amendamente. Trecem acum la punctul 13. For how Well, uh, it seems to me be so that we are se pare că va trebui să așteptăm ceva timp, deoarece la următorul punct încă nu avem vorbitori. Luăm o pauză de jumătate de oră. Let's do so. We're going to continue at, at 5 o'clock. I guess uh, we can... Cred că putem să ne reluăm lucrările. It's about 5 o'clock. Now, colleagues... Ora 5. Our last item of the day... Ultimul punct de pe ordinea de zi este un follow-up pentru comunicarea de strategie externă în legătură cu impozitare. Uh, rely on the eficace. Got from the secretariat for an... Am uh, un text pentru a prezenta lucrurile. În ianuarie 2015 a fost adoptată această comunicare ca parte a pachetului de combatere a evaziunii fiscale. Vrem să consolidăm o mai bună cooperare fiscală cu țările terțe, să ajutăm țările în curs de dezvoltare să aibă standarde bune de fiscalitate și să avem un proces european de evaluare și de mm, uh, stabilirea unei liste cu țările care nu cooperează în acest domeniu al fiscalității. După cum știți, un mesaj clar din uh, de la conferința de la Addis Abeba cu privire la finanțarea pentru dezvoltare a fost că finanțele publice naționale ar trebui să fie centrale pentru ca orice țară să aibă ca obiectiv eradicarea sărăciei și obținerea unei dezvoltări durabile. Acest lucru a fost recunoscut în Agenda 2030 și se ține cont de asemenea despre impactul uh, fluxurilor ilicite de capital, de faptul că e nevoie de o mobilizare fiscală națională, de dezvoltarea unor instituții transparente și că trebuie asigurată o gestionare durabilă a datoriei. Parlamentul European a abordat problema în mai multe rezoluții în anul 2015 și mai ales în rezoluțiile care au ca bază rapoartele DV cu privire la finanțarea pentru dezvoltare și care se vorbește despre faptul că evaziunea și frauda fiscală reprezintă o mare problemă. 140 de milioane de euro oferă UE anual țărilor în curs de dezvoltare ca sprijin direct pentru reformarea finanțelor publice și pentru a sprijini programe bugetare în peste 80 de țări. Această comisie vrea să știe cum anume a fost implementată această comunicare, deoarece a fost adoptată la începutul anului 2015, spuneam, și vrem să știm care au fost rezultatele abordării uh, colectează mai mult, cheltuiește mai bine. Le voi da cuvântul celor doi uh, invitați, după care vor uh, lua cuvântul și reprezentanții de cu Domnul Luliar, aveți cuvântul. Chairman, for this uh, introduction. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Bună ziua tuturor! Sunt de la DigiTaxud și am lucrat destul de mult în domeniul uh, fiscal, deoarece, după cum știți, UE e lider mondial în ceea ce privește combaterea fraudei și evaziunii fiscale. S-au făcut progrese semnificative în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește așa numita erodare a bazei uh, fiscale și a împărțirii de profituri BEPS. De asemenea, vrem să creștem uh, transparența sistemelor fiscale. Comisarul meu vorbește despre o revoluție a transparenței în acest domeniu al uh, Uh, impozitelor. În acest context, strategia de comunicare externă a fost adoptată în 2015, după cum s-a spus, și este parte a unui uh, pachet mai larg de combatere a evaziunii fiscale. Comunicarea se concentrează pe aspectele ce țin de țările terțe și conține patru elemente de follow-up. În primul rând, o actualizare a criteriilor de bună guvernanță fiscală, în al doilea rând, să ofere asistență țărilor în curs de dezvoltare pentru a respecta aceste criterii de bună guvernanță fiscală, în al treilea rând, se propune un proces comun european pentru a evalua acele jurisdicții care nu cooperează din punct de vedere fiscal și, în al patrulea rând, se dorește o consolidare a legăturii între finanțarea europeană, folosirea de fonduri europene și criteriile de bună guvernanță fiscală. Voi trece în revistă aceste patru elemente pentru a vă explica ceea ce am făcut din 2015 încoace, din ianuarie 2015 știind că întreg pachetul de combatere a evaziunii fiscale a fost adoptat deja în 2015 uh, Al treilea lucru, o actualizare a criteriilor de bună guvernanță fiscală. În primul rând se dorește o abordare coordonată între cele 28 de state membre și o adoptare a criteriilor. Și bineînțeles trebuie să ținem cont și de evoluțiile recente la nivel internațional. De asemenea, se cere un schimb automat de informații și de asemenea în ultimii patru ani, deci din 2013 încoace, la nivel internațional am uh, făcut eforturi în ceea ce vrește și BEPS. Deci erozionarea bazei fiscale și uh, eludarea Uh, profiturilor. În ceea ce privește criteriile actualizate, Consiliul Ecofin a fost de acord cu această actualizare în noiembrie 2015 ca parte a acelui proces de stabilire a unor liste cu țări și acum se include un schimb automat de informații în ceea ce privește BEPS. Mai ales acele standarde minime BEPS. Al doilea rezultat. Există o revizuire în curs a clauzei de bună guvernanță fiscală care trebuie inclusă acum în acordurile UE cu țările terțe, tot ca urmare a muncii făcute în 2008, la începutul acelui an. Deci revizuirea acestei clauze e acum în curs E implicat aici și uh, grupul de lucru privind acel cod de conduită. Și se pare că totul va fi revizuit, bineînțeles, până la sfârșitul anului, dar în funcție de decizia de procesul decizional de la Consiliu. Deci asta referitor la criteriile de bună guvernanță fiscală. În al doilea rând, faptul că asistăm țările în curs de dezvoltare să respecte aceste criterii. Aici intră în joc două elemente. În primul rând, acel follow-up la o abordare care a fost elaborată de colegii noștri de la DGFCO, așa numită abordare să strângi mai multe taxe și să cheltuiești mai bine banii publici. Și în al doilea rând, o propunere care a fost făcută în comunicarea Comisiei de a evita efecte negative uh, pe care le pot avea politicile fiscale europene în țările terțe. Și aici ne gândim la vulnerabilitatea uh, fiscală pe care o au țările în curs de dezvoltare. În ceea ce este acest efect colateral, e bine de știut că la nivel european Procedura de evaluare de impact a Comisiei include deja cerința uh, de a se ține cont de eventualul impact al unei propuneri asupra unor țări terțe. Deci nu există o trimitere uh, specifică la impozitare, însă acest lucru acoperit de procedura de evaluare a impactului. Al doilea lucru în legătură cu care vreau să vă informez a avut loc o discuție în legătură cu acest efect colateral asupra țărilor uh, în curs de dezvoltare, cum ar fi uh, convențiile fiscale duble. Și asta în cadrul platformei cu privire la o bună guvernanță fiscală. E deci, ce, o platformă înființată în 2013. Acolo sunt prezente state membre, reprezentanții ai societății civile și Uh, fiscaliști. Și în este acest efect, în iunie 2016 a avut deja o primă, a avut loc o primă discuție și la ultima reuniune a platformei din iunie 2017 uh, Comisia a prezentat un document de discuții în care propunea un instrumentar statelor membre pentru a verifica dacă negociau sau nu convenții de dublă impozitare cu țări uh, terțe pentru a vedea ce aspecte trebuie avute în vedere în mod uh, mai specific. E un document care este pe pagina de internet acestei platforme, deci este la dispoziția publicului larg. Vă pot da uh, linkul dacă aveți nevoie. Oricum vor avea loc discuții în cadrul acestei platforme și pe viitor. Acum, cel de-al treilea element cu privire la uh, evaluarea și uh, stabilirea celor liste cu țări. Vă pot da mai multe detalii în legătură cu acest proces, însă pe scurt v-aș spune că, în primul rând, acest lucru vine în urma unei prime încercări eh, din cadrul platformei de bună guvernanță fiscală de a avea o atitudine mai coordonată față de țările terțe. Procesul în sine, proces propus de comunicare și stabilit de Consiliu în 2016, conține trei etape majore. Prima etapă constă în identificarea acelor jurisdicții care nu respectă criteriile. Și asta s-a întâmplat din septembrie până în uh, decembrie 2016. Un al doilea pas, o a doua etapă, evaluarea acestor jurisdicții, examinare în curs, din uh, ianuarie 2016 până în toamna acestui an și a treia etapă și cea definitivă, pregătirea și adoptarea listei de țări care nu cooperează din punct de vedere fiscal, listă care va fi gata și va fi adoptată până la sfârșitul acestui an. Uh, În momentul de față se poartă un dialog între Uniunea Europeană și țările terțe vizate. Când spun UE, trebuie să înțelegeți că este vorba despre un proces care um, este condus de Consiliu, dar contribuie și Comisia și experții săi. Colegul meu vă poate spune mai multe. În ceea ce privește acest proces diferit, distinct, se discută măs- uh, posibilitatea adoptării unor măsuri de apărare, care vor fi adoptate în același timp ca și listele. Ultimul punct este întărirea legăturii între fondurile europene și buna guvernanță fiscală. S-a discutat acest lucru și în strategia de comunicare externă. Comisia dorea să introducă acest lucru în uh, noul regulament uh, financiar. Obiectivul este de a ne asigura că atunci când sunt folosite fondurile europene, ele, nu trebu- ele să nu fie intermediate prin entități care nu se uh, conformează criteriilor de bună guvernanță fiscală. Este vorba despre banii contribuabilului și ei nu trebuie să fie folosiți uh, uh, în, alte, în alte scopuri decât uh, combaterea acestor fenomene. Așadar, după cum vedeți, acționăm pe două paliere, uh, la nivel de reglementare și uh, la nivel de instituții financiare internaționale. La nivel de reglementare, Există patru propuneri legislative înaintate în septembrie 2016. Regulamentul financiar, EFSI, ELM și Fondul European pentru uh, Dezvoltare Durabilă. Discuțiile se poartă acum între Consiliu și Parlament și, uh, și urmează să fie finalizate. În ceea ce privește conținutul, s-a hotărât că există o interzicere, se va impune o interdicție uh, a amplasării în jurisdicțiile um, de pe lista OCDE și de pe lista UE. Înainte nu era așa. Și, în al doilea rând, există acum o cerință că proiectele care vor beneficia de finanțare trebuie să se conformeze standardelor fiscale UE și uh, internaționale împotriva eludării fiscale. Deci acum, după cum vedeți, uh, sunt mai stricte criteriile. S-au inclus și uh, uh, elementele BEPS și elementele împotriva planificării agresive. Am avut discuții cu BI, cu BERD și cu uh, instituțiile naționale de uh, finanțare a dezvoltării, pentru dezvoltare. Următorul pas este finalizarea Uh, discuțiilor cu Parlamentul și cu Consiliul referitor la regulamentul financiar, pentru că acesta trebuie să intre în vigoare în ianuarie 2018. Apoi, instituțiile financiare internaționale își vor adapta propriile politici pentru a reflecta aceste criterii. După cum vedeți, Există un follow-up destul de activ cu privire la aceste patru elemente ale uh, comunicării cu privire la strategia externă, la strategia externă de comunicare. Um, după cum vedeți, vor fi extinse listele odată cu finalizarea discuțiilor despre legislație și este binevenit sprijinul Parlamentului. Și voi da acum cuvântul colegilor mei de la DEVCO și TAXUD, pentru că vor uh, uh, da ei detalii dacă este nevoie. Mulțumim. Domnul Bungara, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Voi încerca să fiu succint. Vă voi prezenta activitatea noastră cu privire la aceste liste ale UE care au fost menționate adineauri. Acest tip de exercițiu a fost una dintre principalele teme uh, când s-a discutat uh, strategia de comunicare. Exercițiul a fost susținut de comisie în mai anul trecut și în noiembrie criteriile mm, pentru includerea jurisdicțiilor din țări terțe pe aceste liste au fost convenite și acum ne aflăm în etapa de evaluare. La această etapă Uh, ne ajută și aceste uh, jurisdicții. Suntem în grafic și statele membre, Consiliul, adică uh, va putea să vor putea să ajungă un, uh, la un rezultat la sfârșitul anului. În ianuarie au fost trimise scrisori acestor jurisdicții care au fost selectate pentru acest exercițiu de evaluare și apoi am așteptat reacția din partea acestora. Majoritatea, marea majoritate au răspuns solicitărilor noastre. Apoi am trimis un chestionar tuturor acestor jurisdicții, cerându-le informații suplimentare cu privire la elementele pe care le-am identificat noi ca fiind problematice din punct de vedere fiscal și s-a ținut cont și de criteriile convenite de către statele membre în noiembrie. Acum, noi colectăm aceste informații suplimentare și Pe baza acestora, să sperăm că până la sfârșitul lui septembrie vom putea să uh, finalizăm evaluarea tehnică. Conform procedurii, uh, ne așteptăm ca Consiliul ECOFIN să dea o decizie până în decembrie Uh, lista va fi însoțită de o listă de contramăsuri care să fie aplicate în jurisdicțiile care apar pe această listă, pe această primă listă. Uh, mă voi opri aici și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc! Doamna Braiar, din partea DES, DEVCO, are cuvântul. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. La nivel de DigiDevco ne-am bazat în uh, aplicarea uh, acestor criterii pe abordarea pe care am elaborat-o um, uh, cu privire la collect more, în documentul, cu privi, în documentul collect more, spend better. Asta la nivel global și la nivel regional și național. Deci voi aprofunda puțin uh, abordările pe care le-am uh, avut la aceste trei niveluri. La nivelul global, Există această inițiativă fiscală care a fost uh, Uh, lansată la conferința de la Addis Abeba și care um, a fost pusă în aplicare. Există deja 40 de membri, uh, țări dezvoltate și în curs de dezvoltare. Susținem demersurile secretariatului. De asemenea, există și platforma pentru cooperare fiscală, PCT. Aceasta a fost lansată după G20. Este vorba despre o inițiativă în, în care parteneri sunt cele patru mari instituții internaționale și noi participăm la funcționare. Uh, de asemenea, participă și um, Comitetul Națiunilor Unite cu privire la fiscalitate. Și acesta a fost creat uh, în urma summitului de la Addis Abeba și sprijinim aceste demersuri. De asemenea, există diferite inițiative ale OCDE, mai ales îmbunătățirea includerii țărilor în curs de dezvoltare în procesul BEPS, care a fost deja menționat adineauri, inițiativa BEPS în dezvoltare, um, înființată de comisie, și inițiativa tripartită în ceea ce privește prețurile de transfer. Partener este Uniunea Europeană uh, și cu Banca Mondială și OCDE um, colaborează în cadrul acestei inițiative am putut uh, recent să facem un studiu cu privire la prețurile de uh, transfer în țările Africii de Vest. Există și alte inițiative ale OCDE, de exemplu cea referitoare la comparabilitatea statisticilor în ceea ce privește resursele interne. Este un proiect pe care de asemenea îl sprijinim. Cooperăm de asemenea la nivel global cu Fondul Monetar Internațional pentru a oferi asistență tehnică și pentru a participa la exercițiile de diagnostic în ceea ce privește administrarea fiscală și politica fiscală. Iată uh, încă trei inițiative, Fondul Fiduciar pentru Politica Fiscală și Administrarea Fiscală, Fondul Fiduciar TPA, care permite oferirea de asistență tehnică țărilor partenere, un alt fond fiduciar care permite oferirea de asistență tehnică um, în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale. În termen de diagnostic, există uh, instrumentul de diagnostic și evaluare care este foarte eficace deja și uh, ne permite să Uh, evaluăm situația din uh, anumite țări. Este vorba despre diagnostic în administrarea fiscală și în, acest, în această inițiativă avem ca partener femei. De asemenea, suntem uh, foarte implicați în inițiativa ITI referitoare la transparența um, um, veniturilor de pe urma resurselor nat- naturale. Este o inițiativă pe care o sprijinim de foarte mult timp și care cu siguranță are un rol foarte important uh, în uh, tot acest uh, tablou global. În ceea ce privește nivelul regional, aici oferim asistență tehnică și expertiză regională, mai ales și în esență AirTAC, Uh, centrele acelea de asistență tehnică în, în cooperare cu experții tehnici ai femei. Oferim, deci, uh, sprijin tehnic și expertiză punctuală în ceea ce privește um, expert, uh, analizele de specialitate în cadrul acestor centre. De asemenea, participăm la dialogul Uh, din cadrul regenelor, rețelelor regionale, mai ales African Tax Administration, TAF, Forumul pentru Administrare Fiscală în Africa. Aici um, uh, oferim uh, și finanțare și asistență tehnică administrațiilor fiscale din Africa. Ultimul nivel este nivelul național, și el este foarte important, bineînțeles. Sprijinim în același timp proiecte și oferim asistență tehnică și expertiză, dar oferim și sprijin bugetar um, în 90 de țări Criteriile de eligibilitate sunt foarte importante aici, mai ales uh, cele economice și bugetare. Și um, în materie de finanțe publice, de asemenea. Deci toate acestea fac parte din dialogul pe care îl purtăm cu țările care beneficiază de sprijin bugetar. În paralel, Oferim și sprijin tehnic, măsuri de însoțire, de asistență tehnică și de expertiză tehnică și uh, încercăm să adaptăm acest sprijin nevoilor beneficiarilor și sprijinim de asemenea unde este necesar toate instrumentele de diagnostic Firește PIFA, care cuprinde dimensiunea de resurse în ceea ce privește expertiza în finanțele publice, dar și instrumentul pe care l-am mai menționat, TADAT, care este un instrument din ce în ce mai cerut de către partenerii noștri uh, pentru a putea beneficia de expertiză în ceea ce privește uh, administrarea lor fiscală. În ceea ce privește ERM, acesta se va materializa în funcție de niște linii uh, directoare pe care urmează să le finalizăm. și vor fi puse în aplicare chiar de anul acesta, pentru ca în cadrul analizelor noastre să avem uh, criterii de legibilitate sistematice uh, și să uh, evaluăm uh, corect situația și să prescriem măsurile care trebuie să fie luate, să identificăm prioritățile de dialog politic cu țările partenere. Și vom aștepta acum întrebările. Vă mulțumesc. Thank you, Madame Brayard. Mulțumim, doamnă Rayar. Vom începe acum uh, discuția cu membrii comisiei, Eli Schlein. Ea a fost raportoare la, pe raportul uh, referitor la um, evaziunea și eludarea fiscală. Ai, ai cuvântul, Eli. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru acest schimb de opinii foarte uh, rodnic pe o temă atât de importantă. A trecut ceva vreme de la comunicarea Collect More, Spend Better și cred că este bine să facem un follow-up. Am vreo două întrebări legate de uh, două aspecte precis. În primul rând, ați vorbit despre efectele de domino ale politicilor noastre fiscale asupra altor țări europene. Există multe astfel de efecte Uh, multe țări au început să adopte măsuri în acest sens, aș putea să menționez aici țările de jos. Am uh, spus că ar fi o idee foarte bună uh, ca Comisia să facă o analiză a acestor efecte de domino și să fie îndemnate statele membre să urmeze exemplul țărilor de jos Aș dori să aflu cum stau lucrurile cu această analiză. Un alt aspect important este cel referitor la uh, acordurile comerciale. Cum putem împiedica uh, situația în care, datorită din cauza acestor acorduri, uh, distribuirea uh, veniturilor uh, bugetare să fie nedreaptă, neechitabilă în uh, statele partenere? și cum se pot împiedica uh, acordurile care chiar au uh, impacturi, uh, un impact negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare. Să vă mai dau un exemplu. Parlamentul a solicitat acum doi ani sprijinirea transformării Comitetului de uh, Fiscalitate al ONU într-un uh, organism interguvernamental astfel încât țările în curs de dezvoltare să poată participa la discuția cu privire la uh, reforma fiscală globală pe picior de egalitate. Este foarte important acest lucru pentru a putea avea reforme eficiente uh, pe care toată lumea le poate asuma și le poate pune în aplicare în mod eficace. În ceea ce privește criteriile pentru includerea pe listă, există câteva puncte de îngrijorare aici. Um, există lipsa de capacitate și de resurse și competențe în anumite țări. Iar acesta este un obstacol uh, foarte clar în calea punerii în aplicare a unor standarde foarte complicate cerute de OCDE, de exemplu, în procesul BEPS. Deci, cum ia Comisia în considerare aceste constrângeri uh, ale acestor țări care până în zi de astăzi nu uh, au uh, capacitatea necesară de a participa. Întrebarea aceasta este valabilă și pentru schimbul automat de informații pe care l-ați menționat în prima parte a prezentării dumneavoastră. Acest schimb automat de informații se bazează pe reciprocitate, dar pentru unele țări uh, în curs de dezvoltare este imposibil să uh, ofere acest lucru din cauza lipsei de resurse, atât materiale cât și umane. Deci ei nu pot dintr-o dată să ofere acest gen de reciprocitate și riscăm astfel să le excludem. Tocmai de aceea am sugerat să existe o perioadă de tranziție pentru ca ei să își poată forma capacitatea necesară cu ajutorul nostru, astfel încât să poată participa la schimbul de informații. Există vești bune totuși, există câteva evoluții pozitive în ceea ce privește asistența tehnică în țările în curs de dezvoltare. Știți oare care este uh, procentul din uh, Um, asistența publică pentru dezvoltare uh, oferit pentru această asistență tehnică, pentru că, din câte țin eu minte, anul trecut era cam 1%. Ultima întrebare, dacă uh, bine mi-amintesc um, inițiativa Addis Abeba. Comisia o susține. Puteți să fiți puțin mai preciși cu privire la măsurile concrete pe care le ia Comisia în momentul de față și ce fel de sprijin material, financiar acordă Comisia acestor iniția- acestei inițiative. Și ultimul punct, pe cuvânt, înainte de vacanța de vară am aprobat un uh, instrument la propunerea Comisiei în ceea ce privește raportarea de la țară la țară. Este foarte util să fie fă făcute publice aceste informații și în ceea ce privește țările din afara Uniunii Europene, pentru că aceste țări nu uh, pot obține astfel de informații din partea multinaționalelor. Acum că acest instrument a fost uh, aprobat, um, eu invit Comisia să se gândească la această opțiune Uh, care nu exista în prima versiune a propunerii în ceea ce privește raportarea publică de la țară la țară. Mulțumesc. Maria Hoi. Urmează Maria Hoiboch. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar uh, mereu sunt reuniuni în paralel și uneori chiar uh, e greu. Adresez două întrebări care încă nu au fost vehiculate. Pe de o parte, Aici, la DEVE, ne interesează mereu noua strategie a Comisiei pentru uh, o gestionare eficientă. E sarcina noastră să supraveghem modul în care e menținută coerența politică în practică. Și apoi e vorba și de veniturile din uh, impozite. Poate cel mai important uh, uh, mod de a face acest tip de finanțare. S-a discutat uh, despre uh, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, creat recent. E foarte relevant în acest context pentru că e vorba de relația pe care UE o are cu țările necooperante din cauza faptului că există paradisuri fiscale. Banii europeni nu trebuie să fie investiți astfel nu trebuie să fie investiți în moduri sau în locuri în care nu sunt respectate standardele internaționale de transparență, dar există ONG-uri și există rapoarte care arată că anumite instituții financiare și BI susțin anumite uh, instituții prin intermediari financiari și operațiunile acestora se desfășoară în paradisuri fiscale. Uh, Mm, e un fel de transfer care are loc. Deci întrebarea mea este ce sancțiuni există pentru instituțiile financiare în practică sau pentru intermediari? E vorba de acele entități care operează prin intermediul unor paradisuri fiscale. Și ce fel de mijloace pune la dispoziție Comisia Statelor uh, în curs de dezvoltare, care sunt ele însele paradisuri fiscale, în așa fel încât să se poată dezice de acest model de afacere? Eu cred că aici avem un uh, punct focar și ar trebui să prezentăm clar, să vorbim despre acest subiect și să venim cu instrumente clare și bune. Iar în ceea ce privește coerența politică, în comunicarea despre strategia externă pentru o impozitare eficientă, Comisia cere statelor membre să discute deschis despre acordurile bilaterale pentru că unele aduc dezavantaje țărilor în curs de dezvoltare. Cum va proceda Comisia Europeană? Cum va face în așa fel încât statele membre să respecte această cerință? Pentru asta aveți cumva un calendar? Pentru că mie nu mi-e foarte în clar cum veți determina statele membre să renunțe la propriile avantaje în beneficiul uh, altora, de exemplu țările în curs de dezvoltare. Aveți cumva o încadrare în timp pentru asta, un calendar și cum stimulați uh, statele membre în sensul acesta? Vă mulțumesc. Domnul Țeller e următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea merge în direcția ceea ce a spus colega mea. Mă gândesc la partenerii noștri africani. Mm, discutând, de exemplu, despre forul AKP, adesea ni se spune, știți cum faceți dumneavoastră, vedeți uh, uh, din ochiul nostru, dar parul din ochiul dumneavoastră nu. Sunt până la urmă state membre care profită de pe urma statelor africane și le exploatează din punctul de vedere al resurselor, uitând uh, să respecte anumite principii. uitând să plătească, de exemplu, taxe și impozite și nici nu există transparență. Sunt mai multe instrumente la comisie prin care se încearcă acum o corectare a acestor lucruri, dar, după cum ați spus și dumneavoastră, aveți multe speranțe, dar mare parte dintre măsuri uh, trebuie să vină din partea statelor membre. Și până la urmă, impozitarea este drept național, iar statele membre pur și simplu refuză să confere competențe sau competențe adiționale Uniunii Europene la acest capitol. Chiar și în Parlament avem uh, două uh, comisii speciale pentru Panama Papers și pentru taxe și deja a trebuit să prelungim uh, portofoliul de mai multe ori pentru că sunt unii care ar trebui să vină și să dea socoteală, dar n-au chef. Și nu este susținută activitatea acestor comisii. Discutând despre criza financiară din 2008, dacă un stat membru nu respectă cerința formală a Comisiei de a uh, plăti, de a acorda impozite, uh, și e vorba de miliarde, automat apar consecințe. Pentru ca lucrurile să se corecteze. Vedem însă că există foarte multe exemple negative pe care le oferim chiar noi în Europa uh, partenerilor noștri africani. Pentru că și la noi există evaziune și fraudă fiscală. Iar SUA, la ora actuală, s-a retras din anumite măsuri. E din ce în ce mai greu la ora actuală să operăm în acest uh, sector. evaziunea fiscală în statele africane uh, a ajuns la niște cote uriașe. Au fost făcute niște calcule la ONU și la Banca Mondială și cred că problema este destul de gravă. Întrebarea este cum putem noi împreună, Comisia și Parlamentul, să obținem mai multă transparență și cum facem ca statele membre să-și respecte angajamentele anterior asumate, a, și anume să um, manifeste mai multă solidaritate și transparență, mai ales uh, marile concerne. Să-și respecte toată lumea angajamentele. Și apoi, 90% din activitățile economice din uh, țările în curs de dezvoltare Um, se fac la negru sau în sectorul gri. De acolo nu vor uh, putea fi ridicate impozite prea mari. Deci asta este iarăși o importantă problemă. Sigur că participă și firmele străine și mi se pare că ar trebui să existe reguli pe care să respecte toată lumea, în așa fel încât să fie asigurat uh, traiul și supraviețuirea celor uh, de la fața locului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunt alte intervenții, ați doritori. Nu. Maria Hoibuch dorește să continue. Am uitat că avem interpretare în germană. Să lansez încă o întrebare. Am discutat și despre coerența politică. În comunicarea cu privire la acțiunea de la Comisie se face trimitere mereu și mereu la faptul că în acordurile comerciale ar trebui să introducem și riscurile evaziunii fiscale. Și există un studiu un studiu care arată că în acordurile comerciale um, trebuie prezentate și riscurile evaziunii fiscale în activitățile comerciale mixte. E bine, riscul este ca prin anumite acorduri comerciale să nu creăm o portiță um, celor care fac evaziune. Deci Comisia ce pași prevede pentru ca în uh, acordurile acestea să menținem standardele internaționale cu privire la transparență în, la impozitare? Ce posibilități avem? Fără a crea lacune adiționale, bineînțeles, ci asigurând doar uh, transparență. Are ceva în vedere Comisia în acest sens? Mulțumesc! Poate că doamna Braiat mai întâi? Ba nu, tot domnul Țeler. Vă rog. Cealaltă poveste e că acceptăm ca acei câțiva din anumite state, cu ajutorul concernului internaționale, să își prădeze țara la Gabon am văzut asta, cu un venit național brut per capita de 11.000 de dolari, cu 4.000 de dolari mai mult decât uh, produsul național brut per capita din Bulgaria, stat membru UE. Și totuși, potrivit criteriilor ONU, acolo 80% din populație trăiește sub uh, limita sărăciei și mulți sub uh, limita subzistenței, pentru că bogățiile acestui stat ajung uh, în buzunarul unei singure familii pe mai multe căi. Se întâmplă de 40 de ani încoace, de la independență. Banii aceștia nu sunt penținuți în țară, ci sunt folosiți pentru acumularea de avere în statele membre din Uniunea Europeană. Sunt practici bine cunoscute și dacă noi susținem în continuare și acceptăm aceste practici, atunci să nu ne mai minunăm dacă mulți oameni din aceste state spun uh, atunci mergem și noi acolo unde au ajuns averile noastre, și anume în Europa. Okay, thank you. And now the answers, maybe, Madame... Mulțumesc și acum pentru răspunsuri poate că vrea să înceapă doamna Braiar. Vă rog. Je vais laisser euh, domnule Meco. Je vous remercie. Euh, concernant... Voi răspunde la Întrebarea care ne afectează mai direct. Comitetul Fiscal de Experți Fiscali. Noi vrem să dăm urmare deciziilor luate la conferința la Addis Abeba și anume partenerii și au angajamentul de a-și intensifica sprijinul față de acest uh, comitet uh, fiscal ONU. Deja am oferit un prim sprijin pentru a înlesni organizarea de reuniuni a comitetului și a subcomitetelor anul trecut și vom oferi sprijin și pentru viitorii ani. Deci noi ne aliniem practic aici la ceea ce se citase la conferința de la Addis Abeba. Referitor la consolidarea capacităților stălor în curs de dezvoltare. Suntem de acord cu constatarea făcută. Într-adevăr, ar trebui să consolidăm capacitățile acestor țări, așa cum spunea doamna Natalie Braiar, asta se face în paralel cu operațiunile de sprijin bugetar atunci când au acestea loc. Și de asemenea oferim și sprijin prin fondurile fiduciare, cel ce ține de bogățiile minerale, de exemplu, de resurse sau prin ETAC, centrele regionale de asistență tehnică ale Fondului Monetar Internațional pentru a oferi acestor inițiative mijloacele necesare. Sunt uh, uh, proiecte um, de asistență fiscală oferite celor care le solicită. ce privește inițiativele pentru țările în curs de dezvoltare, este o inițiativă africană în curs, um, inițiativă la care sunt, în um, care sunt implicate un număr limitat de țări. Deocamdată nu s-a concretizat nimic în un sprijin direct acordat acestei inițiative, însă în cadrul inițiativei BEPS și dezvoltare există o fațetă care se referă la schimbul, informa- eh, schimbul de informații în general. În ceea ce vrește procentul de asistență publică pentru dezvoltare, pentru mobilizarea resurselor domestice, eh, resurselor interne, mă scuzați, aici nu am cifrele clare, însă codul DAC pentru mobilizarea resurselor specifice și această inițiativă fiscală are ca scop dublarea, de, dublarea sprijinului pentru țările în curs de dezvoltare, pentru obținerea de resurse. Comisia e un participant activ și noi uh, ne implicăm pentru a uh, dubla asistența către țările cu dezvoltare pentru mobilizarea resurselor interne. Această inițiativă de tax conține și o raportare legătură cu cheltuielile, care are legătură cu ceea ce se face pentru codul DACRM care va fi publicat anul acesta. Iată ce puteam să vă spun în legătură cu aceste elemente. Doamna Braia, doriți să continuați? Nu. Yes, thank you. Domnul Duliar. Oui, merci beaucoup. Je vais... Je... Mulțumesc foarte mult. O să răspund la mai multe din întrebările adresate, dacă se poate chiar la toate. Însă voi începe prin întrebarea referitoare la acordurile mixte și utilizarea de fonduri europene. Nu știu dacă erați în sală când uh, am făcut prima, am fă, mi-am ținut prezentarea. Referitor la acordurile mixte, cu țările terțe. Într-adevăr, există un risc de evaziune fiscală când se încheie astfel de acorduri. Și de altfel e și motivul pentru care ceea uh, ce privește inițiativa Comisiei, la inițiativa Comisiei, Consiliul în 2008 adoptase deja niște concluzii prin care solicita o clauză uh, de bună guvernanță fiscală care să fie inclusă sistematic în acordurile negociate cu țările terțe. Această clauză de bună guvernanță fiscală, ce stipulează ea? E bine, se solicită celelalte părți, deci țării cu care negociem, să își ia angajamentul de a respecta principiile de bună guvernanță fiscală. În momentul respectiv, acestea erau definite ca Interdicția de a lua măsuri fiscale <clears throat> nocive, deoarece deja am eliminat aceste motive în Uniunea Europeană și e normal ca în virtutea egalității de tratament statele terțe să facă același lucru și pe de altă parte, deci se interzic măsurile fiscale nocive și pe de altă parte se cere să se respecte standardele internaționale de schimb de informații uh, la cerere. Aceasta, deci, era clauza de bună guvernanță fiscală, așa cum a existat ea din 2008. A fost negociată uh, la mai multe acorduri încheiate cu țări terțe de atunci și uh, este actualizată în momentul de față. Ceea ce a propus Comisia în comunicarea sa cu privire la strategia externă din 2016, o actualizare de deci, cea criteriilor de bună guvernanță fiscală, mai ales acestei clauze, pentru a oglindi faptul că evoluțiile recente la nivel internațional ne fac să impunem astfel de exigențe, de cerințe. Acum această clauză de bună guvernanță fiscală, care va fi definitivată până la sfârșitul anului, include schimbul automat de informații. Deci țării terțe cu care negociem îi vom solicita să respecte această cerință. Și în al doilea rând, pe lângă interzicerea măsurilor fiscale nocive, există și obligativitatea de a respecta principiilor uh, BEPS, Base Erosion and Profit Sharing. Deci noile criterii incluse în clauza de bună guvernanță fiscală. Sunt măsuri foarte concrete care înseamnă că atunci când la Consiliu se va valida această nouă clauză, această nouă formulă, e bine, clauza, textul acesta va fi inclus în negocieri, în acordurile care sunt negocieri. Deci noile acorduri vor conține această clauză. Acum, referitor la utilizarea fondurilor europene, uh, în uh, jurisdicțiile necooperante, întrebare pe care ați adresat-o. Ce sancțiuni se pot impune la adresa intermediarilor financiari? Cum să descurajăm paradisurile fiscale să fie paradisuri fiscale? Aici avem două elemente. În primul rând, politica noastră generală. Pentru a convinge țările care au uh, un regim fiscal nociv să pună capăt un astfel de regim. Și asta e și obiectivul listei de mm, comune de jurisdicții cooperative, cooperante, mă scuzați, care va fi, um, lista care va fi adoptată la sfârșitul acestui an. Acesta este un element. Un al doilea element se referă mai precis la utilizarea fondurilor. Așa cum a indicat Comisia în indicarea sa cu privire la strategia externă, Comisia a propus să se modifice regulamentul financiar și alte instrumente legislative uh, necesare pentru folosirea fondurilor europene <clears throat> pentru a include principiile de bună guvernanță fiscală în aceste prevederi legislative. Concret, asta înseamnă că pe viitor, când regulamentul financiar va fi modificat și va intra în vigoare. Intermediarii financiari și instituțiile financiare internaționale nu vor mai putea să poată recurge, să folosească jurisdicții care sunt uh, pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante. Deci nu vor mai putea folosi aceste jurisdicții pentru a-și localiza entitățile. Al doilea rând, vor trebui să se uh, asigure, să vadă care sunt nevoile financiare. Deja pe site-ul BEI, în martie anul acesta, este afișată o indicație care confirmă angajamentul lor de a combate evaziunea fiscală. Așa cum ceruse comisia. Euh, à vos questions. Euh, Acum referitor la utilizarea fondurilor europene și acordurile mixte. Doamnă Schlein, vorbeați despre efectul de spillover, efectul colateral al politicilor uh, fiscale europene asupra țărilor în curs de dezvoltare. Prima întrebare pe care ați adresat-o. Well, of course, the, uh... Bineînțeles, Trebuie să ținem cont de faptul că politicile naționale sunt uh, de recursul uh, statelor membre, deci avem o marjă de manevră redusă aici. Și e cazul uh, convențiilor fiscale duble, încheiate între două țări. E ceva ce ține de competența statelor membre. Totuși, Pe acest fundal, Comisia, în comunicarea sa de strategie externă, a sugerat ca statele membre să țină cont de situația specifică din țările în curs de dezvoltare atunci când negociază convenții de dublă impozitare. Pentru a evita prea multe efecte uh, colatale negative asupra acestor țări. Și ca parte a comunicării a început o discuție în cadrul platformei de bună guvernanță fiscală în 2016. După cum spuneam, o primă discuție, o a doua discuție a avut loc în 2017, în iunie. Comisia a înaintat un document, spuneam un instrumentar cu propuneri pentru ca statele membre să poată analiza diferite aspecte ce țin de acordurile de dublă impozitare cu țări terțe. Aspecte care acoperă un impact posibil asupra uh, reținerii de taxe la sursă, impostării la sursă sau problema stabilirii permanente, sediului permanent, mă scuzați, care e practic cel care determină impozitarea sau alocarea câștigurilor de Uh, capital și a drepturilor de impozitare în funcție de capitalul câștigat și în funcție de țara sursă. Și bineînțeles, dacă aceste convenții de dublă impozitare ar trebui să conțină niște reguli generale împotriva abuzurilor. Deci e vorba de acordurile încheiate cu țările în curs de dezvoltare pentru a reduce, bineînțeles, abuzurile fiscale și evaziunea fiscală. Iată principalele mele comentarii. Bineînțeles, și colegul meu, Francesco, va putea interveni, domnul Bungaro. O reacție la situația din țările de dezvoltare și cum să creăm capacitatea de a întruni criteriile. Analizăm îndeaproape acest element. E reflectat clar în concluziile din noiembrie. Știți că există și o anexă, o declarație în care se spune că vom ține cont pe de-a întregul de uh, situație când vom face valoarea acestor state și vom vedea care este relația și cu statele în curs de dezvoltare. Deci asta este abordarea noastră. Bine, mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru contribuție, pentru informația exhaustivă oferită. Iată, așadar, reuniunea noastră a ajuns la sfârșit. Iar mâine la nou, vom avea o audiere comună cu INTA în ceea ce privește revizuirea strategiei europene pentru ajutor pentru uh, uh comerț. Reuniunea se suspendă.